So colleagues, we will begin the vote. Dragi colegi, haideți să începem votul uh, destul de punctual pentru că avem o listă, avem listă lung, lungă de vot. Adoptarea ordinii de zi, dacă nu există nicio obiecție, ordinea de zi este adoptată din punctul de vedere al regiunii lingvistice. Aș dori să vă comunică daneza, croata și gaelica, uh, irlandeza nu vor fi disponibile astăzi. Din partea serviciilor tehnice, tocmai mi s-a spus că folosim această sală mare destul de des și în momentul în care luați cuvântul, se pare că trebuie să vă apropiați puțin de microfoane pentru că serviciile tehnice și interpreții au uh, dificultăți de a uh, asculta cu claritate pe toată lumea și pur și simplu am dorit să vă transmit acest uh, mesaj uh, să țineți microfonul în față, să vorbiți cât mai aproape de el, dacă este posibil. Cred că raportul Noghi va dura de 40 de minute, celelalte rapoarte vor fi mai scurte. Înainte de a trece la vot, punctul 3 este aprobarea proceselor verbale a reuniunilor dintre octombrie, 5 septembrie, 31 august, 15-16 iunie și 30 mai 2016. Dacă nu există obiecții la aceste procese verbale, ele sunt considerate a fi adoptate. Și acum trecem la primul vot. Punctul 5 nu știu dacă toată lumea are cartelele de vot. Dacă cineva nu o are, îmi poate indica acest lucru acum. Văd că toată lumea are cartelele de vot. Deci trecem la punctul 5. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Punctul 4 de pe ordinea de zi, acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol. Eu sunt raportor și putem trece la vot. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 4. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins de asemenea și trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 31 de voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri. Trecem acum la punctul 5. Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol. Maria Gabriel este raportoarea și putem trece la vot. Dacă sunteți de acord, am putea să votăm în bloc amendamentele 1, 2, 3 și 4. Da? Nu doriți să le votăm în vot? A, nu. Atunci primul amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Respins de asemenea. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins și amendamentul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins de asemenea. Votul final acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 34 de voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri. Felicitări raportoarei. Dragi colegi, trecem acum la punctul 6, mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea. Monica Macovei este raportoarea pentru acest proiect de aviz și putem trece la vot. Amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendment 2, the vote is open. Amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul pe compromis 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4 acum. S-a deschis votul. să închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final pe marginea textului informația modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 38 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportoarei. Trecem acum la punctul 7, mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017, din nou raportarea pentru aviz este Monica Macovei. Trecem la vot, amendamentul de compromis 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. pun la vot acum amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 22 s-a deschis votul. Ce scuze, 21 fusese respins. 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum textul în forma sa modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 38 de voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportoarei. Trecem acum la punctul 7. Nu, la punctul 8. Deci, punctul 8, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015. Iosef Nauch este raportor. Aș dori să vă indic câteva corectări la lista de vot. Amendamentele 587 și 680 vor fi votate separat. Textele celor două amendamente sunt foarte similare. Dacă ambele ar fi adoptate, ar avea un caracter prea recurent. La fel și cu 702, 953, deci dacă 752 este adoptat, 953 va fi caduc. Și dacă toată lumea este de acord, putem trece la vot. Nu știu dacă raportorul dorește să ia cuvântul foarte pe scurt. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor grupurilor politice, tuturor raportorilor din umbră, tuturor membrilor comisiei noastre care s-a implicat în redactarea acestui raport privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în anul 2015, au fost depuse aproape o mie de amendamente. Au fost depuse de asemenea patru proiecte de, de aviz la acest raport. Am avut, am redactat până la urmă 45 de amendamente de compromis și cred că acest raport demonstrează capacitatea Parlamentului European de a colabora și de a găsi soluția potrivită. Vă mulțumesc, domnule Noghi. Haideți să trecem la vot. Amendamentul de compromis 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de, amendamentul de compromis 3. Amendamentul de compromis 3, prima parte, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. Closed. S-a închis, se adoptă. Amendamentul 292, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 309. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 4, vot pe părți, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37, vot pe părți, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respinsă. Amendamentul de compromis 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 372. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul metodă compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. O să notăm și votul domnului uh, Becker Amendamentul 404 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 406 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 416. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 441. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 40 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul de compromis 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 15. S-a deschis votul. Îmi cer scuze, sună domn președinte. Supun la, fo- la vot, în primul rând, amendamentul 487. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul de compromis 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul, amendamentul de compromis 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 505 s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 41 s-a deschis votul. S-a închis. Adoptat. Compromisul 18 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 32. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 578 și 579 care sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 23. Îmi cer scuze, nu am... 580 l-am sărit, spune președintele. S-a deschis votul la 580. 580. A votat toată lumea 580. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 23. S-a deschis votul. Prima parte. S-a închis, se adoptă. Partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 587. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 21, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 610. Nu, 613. S-a deschis votul. S-a închis. 613 s-a respins. 614. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul 36. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 34. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 22. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 694 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 702. S-a deschis votul. S-a închis. Compromisul 25. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 26. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 27 s-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptă. Compromisul 28 s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromisul 29 Nu, am uitat 738. Îmi cer scuze, spune președintele. S-a deschis votul. închide votul, se adoptă. Compromisul 29, s-a deschis votul. S-a închis, se adoptă. Compromisul 30, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 757 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 758 s-a deschis. S-a închis. Se respinge. 771 s-a deschis votul. s-a închis. Și uh, compromisul 33, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 34, s-a deschis votul. Se închide, se adoptă. Compromisul 35, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 38. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 38. S-a deschis votul. Nu. S-a votat deja. 39. S-a deschis votul, spune președintele. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 931. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 945. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 951. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 952. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 956 953 a căzut, deci 956. Acum celelalte caduc. S-a deschis votul. S-a închis, respins. Amendamentul 959 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 973. S-a deschis votul. Vreți să facem un bloc? 973 până la 982 s-a deschis votul. S-a închis și se resping toate. Bun, dragi colegi, trecem la, acum la compromisul pe toate citațiile. Deci trecem la pagina... Votăm, deci, textul de compromis pe referir S-a deschis votul și deci votăm textul de compromis pe referiri. Deci s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și fiind dat că se adoptă, acum trecem la considerente. Deci gata de considerente? Trecem direct la amendamentul 118 de la considerente și îl votăm cu votul deschis. S-a închis. Se adoptă. Se adoptă. Deci știe cineva unde suntem? Da. Compromisul 10 pe la, la considerente s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 165 din considerente s-a uh, deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 184 uh, de la considerente Se închide votul și uh, se respinge. Trecem la amendamentul 254 de la considerente și se deschide votul. S-a închis. Respins amendamentul 260. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 270 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Și acum trecem la paragraf aliniatul FAM 6. Să deschid votul. FAM 6. S-a închis votul. Respins. FAM 14. S-a închis. Se respinge. Și FAM 56. Uh, S-a deschis votul. 56. S-a închis votul și uh, se adoptă. Și acum trecem la votul final cu apel nominal. Vot final, deci s-a deschis votul. A votat toată lumea, vot final. Dacă a votat toată lumea, așadar, se închide votul și se adoptă cu 41 de voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri și felicitări domnului Naghi, care este raportorul. Acum avem un alt vot. De fapt, încă două voturi. Ajung, trecem acum la uh, legislația civilă pe robotică și raportorul este Mihal Boni. E vorba de un uh, aviz, de un proiect de aviz cu regulamentul 54. Domnule Boni, doriți să luați cuvântul? Dacă nu, mergem la vot direct. Și deci, colegi, haideți să trecem direct la vot și începem cu compromisul 3, care este primul, s-a deschis votul la el. S-a închis uh, votul și se adoptă. La 4. Acum s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis. și se respinge. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. Se închide votul și se adoptă. Compromisul 7, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă, se adoptă chiar foarte clar. Compromisul 8, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 9 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă de asemenea compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. Și se închide. Se adoptă. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 13 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 14 se adoptă. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 62 să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 15 s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Și acum trecem la considerente. Am, ba nu, amendamentul 79 mai e de votat. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Acum trecem la... Nu, se respinge, deci... Nu, trebuie să votăm și 87. Amendamentul 87. 87, nu? Amendamentul 87. E corect, nu? Da. Să vedem dacă a votat toată lumea la amendamentul 87, s-a închis votul, se respinge și acum trecem de-abia la referiri și considerente. Compromisul 1 de la considerente, vă rog să votați, să deschis votul. S-a închis se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. și se respinge. Și acum votăm textul astfel modificat. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă 47 de voturi și nimeni împotrivă. Felicitări uh, domnului Boni. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, sunt de acord cu tine. Mulțumesc foarte mult. Iar acum trecem la votul ultim, tot al domnului Boni și trecem la așadar la schimbul de informații, sistem de alertă rapidă și evaluarea riscului, proceduri uh, în ceea ce privește substanțele psihoactive. Domnul Boni, acesta este votul pe deschiderea negocierilor interinstituționale și pe componența echipei de negociere. Dacă dorește raportorul să spună ceva, nu dorește, așa că putem trece la vot. Vă rog. Okay, so we move straight to the votes. Trecem direct la vot. Și votăm mai întâi amendamentul 10 Envi. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Envi 12, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 27, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. MV14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. NV 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. NV 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. NV 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Identice și 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. MV21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. Să închis votul. Se respinge. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. NV23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. NV24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. NV25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. MV26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. s respinge. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul MV1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Da, încercare isteață, dar trecem acum. Continuăm. Deci, NV2. Să deschizi votul. să închizi votul. Se respinge. Da, da, puteți încerca. NV3 să deschizi deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. MV4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. MV5. S-a deschis votul.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 s votul. Se adoptă. NV8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Yeah. Closed. The vote is closed. And that is carried. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă 48 de voturi pentru, 3, 3 abțineri, 0 împotrivă și acum putem să avem un mandat de negociere pentru echipa de negociere inter, in, pentru negocierile interinstituționale. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 48 de voturi pentru, 3 abțineri, 1 vot împotrivă. Felicitări domnului Boni. Și ultimul vot, stimați colegi. So the final vote, point 11, Punctul 11 este o întrebare orală cu răspuns oral către Comisie în ceea ce privește obligațiile sale în domeniul reciprocității vizelor și asta în conformitate cu articolul 1.4 din regulamentul 139-01. Este un vot unic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. 45 de voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru ajutorul dumneavoastră astăzi. Mulțumesc. So, so colleagues, we voted very Dragi colegi, am votat foarte repede, așa că iată avem o oră avans față de agenda noastră de lucru. Deci putem face o pauză de o oră. Uh, vă mulțumesc pentru prezența în această dimineață. Facem o pauză timp de o oră.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

Uh, dear colleagues, if everyone is... Dragi colegi, dacă toată lumea este gata, putem să continuăm ședința noastră. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare. Am reușit să terminăm voturile mult mai repede decât uh, era prevăzut inițial, așa că vreau să vă mulțumesc pentru răbdare și pentru faptul că v-ați întors la reluarea ședinței la timp. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi, inițiativa europeană a uh, norului și raportorul nostru este domnul Boni. Este un proiect de aviz din proprie inițiativă în care LIBE este comisia competentă. În virtutea regulii 53, aș vrea să vă amintesc faptul că trebuie să explic, explic și fac asta de obicei, că am dezbătut acest subiect la comisia noastră și am discutat despre supravegherea de masă și despre faptul cât de importante sunt toate aceste aspecte legate de cloud, de NOR. Și e clar că uh, e nevoie de o inițiativă din partea comisiei în acest sens și vreau să-i mulțumesc domnului Boni pentru că are experiență în acest domeniu și va fi folositor pentru raportul nostru. Așa că aștept cu nerăbdare să vedem ce ne poate spune pe acest subiect, așa că am să rog să ia cuvântul și să ne explice care este uh, situația cu acest aviz. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am pregătit acest proiect de aviz asupra, în care pun accentul pe competențele libe și subliniez importanța dezvoltării unui uh, nor european deschis care trebuie să se facă respectând drepturile fundamentale și pun accentul de asemenea și pe protecția datelor și pe securitate, pe siguranță. Subliniez cât de importante sunt aceste aspecte pentru oamenii de știință, pentru cercetători, să coopereze și să schimbe date. Este o, te, inovație fundamentală, noi tehnologii precum cloud computing și uh, inițiativa aceasta europeană a uh, norului deschis uh, ne va permite să uh, avem inovație și dezvoltări tehnologice. Și acest proces de schimb de experiență și date se poate face respectând legislația în vigoare în materie de protecție a datelor, mai ales cea recent adoptată, regulamentul recent adoptat, care este foarte important. Trebuie să ne asigurăm că acum există o abordare armonizată în ceea ce privește implementarea uh, acestuia și este ceva crucial pentru comunitatea științifică să aibă exact aceleași obligații și să respecte aceleași principii peste tot în Uniunea Europeană. Și cred că este mult mai important acum, în momentul în care în țările noastre lucrăm pe implementare, tocmai pentru a menține propunerea armonizată în, așa cum este ea prevăzută în regulament. Mă refer de asemenea și la importanța fluxului liber de date pentru a permite dezvoltarea cercetării și a științei și am speranța că inițiativa Comisiei ne va permite să ținem seama și de acest aspect. Poate știți că în ianuarie Comisia va veni cu informații în acest sens. Și în final, dar nu în cele din urmă, subliniez importanța cibersecurității pentru acest nor științific deschis european, tocmai pentru a evita orice fel de uh, probleme și pentru a oferi stimulente în așa fel încât să se dezvolte noi tehnologii care să ne asigure securitatea schimbului de date uh, deosebit de importante. Dragi colegi, coordonatorii au, lucra, au hotărât să lucreze doar în engleză pe acest dosar, pentru că va trebui în continuare să votăm încă în luna decembrie, în așa fel încât să uh, fim gata până se adoptă documentul în ITRE și în principiu pe 21 noiembrie este termenul limită la ora 18 pentru a depune amendamente și votul la LIBE este prevăzut în luna decembrie pe data de 8. Sunt uh, gata să rămân la dispoziția dumneavoastră pentru dezbatere, pentru schimb de opinii și pe, mă aștept la o cooperare foarte puternică cu ceilalți raportori, raportori fictivi, raportori din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule Boni, și acum putem da cuvântul celorlalți colegi, raportorilor din umbră care doresc să intervină. Natalie mai întâi, Grisbeck. Mulțumesc, Claude. Câteva cuvinte pe marginea acestui aviz. Mai întâi aș dori să salut munca depusă de colegul nostru, domnul Boni, o muncă pe fond în acest uh, uh proiect de aviz și vreau să-i spun că sunt absolut de acord cu temele alese pentru acest proiect. Insist asupra patru puncte care sunt puncte cheie în acest sens. Și evident că sunt foarte mulțumită să pot lucra pe un astfel de dosar promițător, plin de viitor, cu o amprentă europeană și cu o importanță deosebită în materie de inovare. Deci, din punctul meu de vedere, Europa trebuie să fie creativă și inovatoare. E vorba și de punerea în comun a cunoștințelor, e vorba de competitivitate și e vorba și de progres Uh, sunt valori care ar trebui să fie deosebit de importante pentru noi toți ca și europeni. Spun acest lucru pentru că e un dosar diferit de cel, de, spre exemplu, pe care îl vom dezbate chiar imediat, care se referă la probleme mult mai tragice, din păcate, și despre care comisia noastră discută de multe ori. Acum, pe fond. Evident, observăm o sporire spectaculoasă a felului în care se transmit datele, se uh, împărtășesc prin cloud și care reprezintă o nouă șansă pentru cercetare, pentru diseminarea cunoștințelor și pentru punerea în aplicare a politicilor noastre europene. Și vreau să salut acest lucru rapid. Evident, este foarte important ca noi să fim în măsură să uh, Uh, nu rămânem în urmă sau undeva pe drum, ci să fim la vârful de lance uh, în față de supremația altor continente, cum ar fi, spre exemplu, uh, continentul asiatic sau SUA și de aceea este fundamental să lucrăm pe acest aviz în așa fel încât să dezvoltăm noi instrumente care să fie europene. Iată, deci, o temă foarte bine aleasă. Acum, Evident, există și niște provocări, provocări care au fost foarte bine preluate și analizate în dezbatere, în text și aș dori să subliniez câteva provocări, spre exemplu în materie de protecție și în materie de securitate. În ceea ce privește protecția datelor personale, e clar că e un subiect foarte des evocat, nu numai în lucrările comisiei noastre parlamentare, ci și de către cetățeni. Și colegul nostru a insistat foarte bine asupra acestui aspect, pentru că, într-adevăr, norul și viitorul nord-european vor uh, avea implicații și în ceea ce privește felul în care se respectă legislația referitoare la protecția datelor personale. Dacă vă aduceți aminte, acum câțiva ani de zile, ENISA a repertoriat peste 30 de riscuri diferite ce ar fi fost conținute în cloud, în NOR. De aceea trebuie să fim foarte atenți la felul în care se utilizează sau se reutilizează, la felul în care se împărtășesc anumite date în acest NOR, în acest cloud, și că aceste date înscrise sunt în mod corect protejate și prin regulile noastre europene, atât în materie de acces cât și durată de conservare și de colectare, să fie deci protejate. Un al doilea aspect, care după părerea mea este foarte important, și anume riscul ca aceste date găzduite pe un astfel de sistem virtual să fie modificate, să facă obiectul unor modificări și asta fără ca cetățenii să știe acest lucru sau și mai rău, să fie transformate în date accesibile către terți non neautorizați. Spre exemplu, dacă există o problemă în sistem, un bug, uh, față de prestator, prestatorul de servicii, deci care este, are personalitate morală pentru a gestiona aceste uh, date, sau dacă există o proastă utilizare a acestor date ca urmare a unor dificultăți tehnice, ei bine, în aceste cazuri este foarte important ca aceste aspecte de securitate să fie luate în considerare și să oferim garanțiile necesare. Un al treilea aspect, de asemenea foarte important, și care se referă la solicitările judiciare, acte judiciare sau solicitări judiciare din partea autorităților străine, spre exemplu din partea unor țări terțe, țări care nu sunt europene, deci. Iată, deci, acele puncte pe care vreau să le evoc în materie de protecție a datelor și ca și raportor din umbră pot să vă spun că din punctul meu de vedere cel de-a doua provocare reprezintă securitatea, siguranța datelor. Când vorbim de libertăți, când vorbim de informații stocate în nor, e clar că protecția datelor ce sunt acolo stocate trebuie să fie asigurată împotriva cibercriminalității, împotriva atacurilor uh, Uh, și a tot ceea ce se înscrie în acest registru mai larg de obstacole și dificultăți. Și deci, prin acest text, noi trebuie să fim în măsură să oferim o protecție a infrastructurilor, a viitorului nord-european. E ceva care trebuie deja rezolvat încă de pe acum, în, în loc să trebuiască ulterior să revenim asupra acestui dosar în momentul în care ar apărea probleme. Iar din punct de vedere al securității, concentrarea acestor date poate fi o armă cu două tăișuri. De aceea aș vrea să vă atrag atenția, nu numai atenția raportorului, care oricum este uh, conștient de acest aspect, dar și atenția întregii noastre comisii parlamentare și cu siguranță peste câteva ore, dacă nu mă șel, data limită e fixată luni, peste câteva ore voi înainta amendamente în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, Natalie, și acum domnul Halahaho. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, în nume um, um, ECR, aș dori, a colegului nostru Daton, care nu mai poate fi de față, aș dori să spun câteva cuvinte. Avizul, așa cum este redactat, este foarte bun în momentul de față. ECR va veni cu siguranță cu câteva amendamente, însă suntem încântați să spunem că merge în direcția potrivită. Domnul Dalton salută mai ales faptul că avizul recunoaște că protecția, regulamentul referitor la protecția datelor vine deja cu un cadru foarte puternic și nu e nevoie de legislație suplimentară în acest uh, sens. Mulțumesc. Thank you very much and... Președintele, mulțumesc și acum doamna Sargentini. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa europeană privind cerul uh, Uh, norul uh, european în ceea ce privește scopurile științifice este o idee foarte bună. Și mi-aduc aminte că am avut deja niște dezbateri, dacă nu mă înșel, încă în 2014 pe acest subiect. Și mi-aduc aminte că atunci, comisara de atunci, doamna Cruz, și-a dorit să dezvolte acest cloud european, dar, din păcate, A fost greu să începem acest proces. Ne aflam în mijlocul unei ranchete cu a urmare a revelațiilor făcute de către Snowden. Uh, dumneavoastră a fost numit atunci președinte și era foarte clar că e nevoie de atenție deosebită în materie de protecție a datelor, cât și de posibilități pentru întreprinderile europene să dezvolte acel cloud pe care să îl poată utiliza în virtutea jurisdicțiilor europene, cu un avantaj competitiv pentru întreprinderile europene, dar și pentru cele din afara Uniunii pentru a stoca date. Acum, ce face Uniunea Europeană? Ce face Comisia Europeană? E vorba de un pachet. Dacă nu mă șel, E bine, e bine faptul că reorganizăm aceste lucruri, că ne dorim să avem o inițiativă europeană a cloudului european pentru a proteja oamenii de știință europene în munca lor de zi cu zi. Acum, uitându-mă la acest text, noi e clar că trebuie să avem grijă la industriile noastre, la IT-ul nostru european și mai ales trebuie să fim prudenți în ceea ce privește protecția datelor orice cloud care stochează date sensibile și informații personale creează un risc față de dreptul la viață privată pe care l-au oamenii. Și, într-un oarecare fel, Comisia Europeană consideră acest lucru drept secundar. Ori eu cred că este chestiunea principală, este miezul problemei. Oamenii trebuie să poată avea încredere în faptul că informația lor este corect protejată în cloudul european. Și așa că trebuie să subliniem acest lucru. Și, în acest sens, nu sunt de acord cu domnul raportor. Și am să încerc să mai spun încă o dată. Faptul că anonimizarea datelor ar reprezenta o cale potrivită. Noi am observat că e posibil să faci un revers și să ajungi la originea inițială a datelor. Deci garanția nu mai este oferită. Și nu știu dacă unii dintre dumneavoastră au văzut acest lucru în ultimele panorame de la televiziunea germană care au demonstrat tot ceea ce se știe despre cetățenii europeni și faptul, faptul că reidentificarea unor date, așa zis, anonimizate, nu e chiar imposibil. Așa că eu vreau să fim foarte prudenți la acest aspect. Și o să venim în orice caz cu câteva propuneri de modificări, mai ales în ceea ce privește un sistem de uh, criptare foarte puternic, de cifrare a datelor foarte puternic, și în așa fel încât să ajungem la un raport foarte bun pentru Comisia noastră parlamentară LIBE și să avem o șansă de a relansa dezbatele pe marginea acestui cloud european. Dacă nu mai sunt și alți colegi, am să rog uh, reprezentantul comisiei să ia cuvântul pe marginea acestor aspecte. Dar mai întâi, domnul Axel Voss. <clears throat> Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să laud pe raportor, chiar dacă în Comisia Libe uh, poate să aibă o abordare limitată la competențele Comisiei Libe, Trebuie să recunosc că în lumea digitală cloud computingul are mai multe aspecte. Este important, desigur, să ținem seama de aspectele care țin de protecția datelor cu caracter personal. Însă, la fel de importantă este uh, protejarea intereselor uh, economice și a concurenței uh, loiale, uh, de exemplu. Mă gândesc la situația dronelor, la vehiculele care vor funcționa în mod automat, uh, care vor necesita un acces la toate aceste servere, la cloud computing, din punctul de vedere al modului în care sunt, trat, sunt tratate aceste date. Din punctul nostru de vedere, dacă datele nu pot fi trasate, atunci ele sunt uh, anonimizate. Dacă pot fi trasate, atunci sunt date cu caracter personal care trebuie să fie tratate într-un mod diferit. Deci, tratarea datelor anonimizate sau a celor pseudonimizate este calea pe care trebuie să o urmăm. Ca, uh, datele pseudonimizate au o importanță deosebit de mare, mai ales din punct de vedere economic, pentru a asigura un tratament diferit între utilizatorii care uh, plătesc taxe diferite. Salvarea acestor date nu este un lucru în sine periculos, ci uh, accesul la ele trebuie să fie uh, garantat. Criptarea datelor respective, de asemenea, trebuie să fie garantată. Drept urmare, Cred că trebuie să fim mult mai hotărâți, să dăm dovadă de mai mare creativitate din punctul de vedere al uh, modului în care tratăm aceste informații, aceste date, pentru că dacă nu, vom rămâne întotdeauna un pas în spate. Deci, accesul, un acces îmbunătățit este, este uh, necesar și dacă există alte modele dincolo de pseudonimizare și anonimizare, nu este nicio problemă niciun fel de problemă, însă avem nevoie de creativitatea care să ne permită ca, uh, plecând de la datele cu caracter personal, să dezvoltăm alte forme de date, indiferent că este vorba de anonimizarea acestora, pseudonimizarea sau alte forme. Vă mulțumesc! Nu aș dori să pun comisia sub uh, lumina reflectoarelor în uh, urma afirmațiilor doamnei Sargentini. Dar poate puteți să ne spuneți care este situația cu cloud computingul deschis european, indiferent de direcția în care se va îndrepta raportul, proiectul de care se ocupă Comisia ITRE, pentru noi dimensiunea datelor cu caracter personal este deosebit, de importantă și am dorit să aflăm mai multe informații din partea Comisiei Vă mulțumesc pentru acest uh, raport. Salutăm activitatea Comisiei Libă, contribuția pe care și-o aduce la raportul Comisiei competentă pe fond, Comisia ITRE, în legătură cu activitatea Comisiei pentru punerea în aplicare a cloud computing, computingului deschis științific. Vă pot spune că am demarat deja procesul de consultare cu părțile interesate pentru a înțelege care ar fi cea mai bună modalitate de a pune în aplicare acest uh, concept, ținând seama de toate aspectele care țin de sfera privată și respectând drepturile fundamentale, vom analiza toate aceste aspecte și în contextul uh, noilor propuneri legislative, în contextul inițiativei privind libera circulație a datelor. Vom avea nevoie de puțin mai mult timp pentru că trebuie să desfășurăm acest proces de consultare și să ținem uh, seama de toate părerile exprimate de părțile interesate uh, afectate de această inițiativă. În legătură cu regulamentul în general privind uh, protecția datelor cu caracter perso- personal, salutăm uh, părerile prezente în acest uh, raport. Suntem de acord că avem nevoie de o punere în aplicare a acestui regulament armonizată care ne va permite să ajungem la un uh, cloud computing științific deschis european care va permite o mai bună cooperare a comunității științifice cu garanții puternice privind uh, protejarea datelor cu caracter personal. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Judith Argentini a mai menționat un alt element. Când am discutat ideea uh, inițială a acestui uh, cloud deschis, am, uh, am uh, redactat un set de recomandări una din aceste recomandări controversate, deși nu ar fi trebuit să fie controversate, este că ne dorim să înregistrăm progrese cu acest uh, cloud deschis științific. Nu ne-am dorit să avem o abordare care să însemne crearea unei bariere, unui, unui uh, zid împotriva unui uh, cloud care se află în juri, într-o jurisdicție americană, ci ne dorim să ajungem la un cloud global. Și mă bucură faptul să aud contribuțiile de astăzi. Natalie uh, Gris, Gris, Grisbeck a luat cuvântul în numele întregii comisii și ne-a spus că am depășit acest uh, clișeu al construirii unor uh, ziduri și am ajuns în domeniul uh, internetului obiectelor și mm, mergem și înspre alte domenii, trebuie să ne păstrăm avantajul uh, competitiv, chiar dacă este un uh, proiect de aviz scurt, importanța sa este deosebită pentru că și comisia noastră trebuie să se implice în domeniul datelor pseudonimizate, anonimizate, și cred că trebuie să avansăm uh, destul de repede. Există suficientă expertiză în comisia noastră, în urma închetei pe care am organizat-o și cred că proiectul de aviz al domnului uh, Boni poate accelera ritmul uh, discuțiilor pentru a depăși zidul care există în jurul serverelor din Statele Unite ale Americii. Cred că există suficientă expertiză în Europa pentru a avea uh, cloud uh, computingul european și cred că și comisia noastră se poate ocupa de aspectele care țin de protecția datelor cu caracter personal și regulamentul privind protecția acestor um, date va intra în, în, uh, în vigoare, ceea ce ne va fi foarte util și sunt sigur că mai mulți colegi vor depune amendamente care vor um, uh, îmbogăți acest proiect de aviz. Mă bucură faptul că avem această dezbatere și că am uh, păstrat moștenirea pe care am obținut-o în urma activităților de anchetă și în urma idei inițiale privind cloud computingul științific deschis european. Și acum dau cuvântul domnului Boni pentru a trage concluziile. Vă mulțumesc pentru toate aceste propuneri. Nu dispunem de foarte mult timp. Cu toate acestea, cred că putem uh, folosi într-un mod rodnic acest uh, timp, acest timp discutând toate amendamentele depuse. Este deosebit de important ca mesajul uh, și perspectiva Comisiei uh, Libe să fie reflectate în această inițiativă a cloud computingului deschis uh, științific european. Să ținem seama de toate aspectele care țin seama de protejarea um, sferei private a datelor cu caracter personal. Avem acum acest uh, regulament <coughs> pentru protecția datelor cu caracter uh, personal și punerea în aplicare a acestui regulament, interpretarea sa, ne vor fi utile pentru a înțelege cum trebuie să folosim uh, anonimizarea și pseudonimizarea datelor. În plus, trebuie să înțelegem că discutăm despre cloud computing, despre uh, importanța cloud computingului pentru evoluția digitală viitoare. Nu discutăm despre un cloud computing care va însemna colectarea datelor cu caracter personal în mod automat. Nu, este vorba de cloud computing care va permite partajarea datelor uh, uh, științifice, deci datele cu caracter personal vor fi într-o stare deja uh, procesată. Nu este vorba de colectarea datelor cu caracter personal, ci despre modalitățile în care oamenii de știință vor putea procesa aceste date cu caracter personal, respectând normele regulamentului general privind protecția acestor date. Desigur, va trebui să discutăm despre câteva uh, Uh, clauză de salvgardare suplimentare în acest, în acest sens și mulțumesc tuturor colegilor pentru, pentru propunerile făcute. Vă mulțumesc. Uh, cred că cu toții știm ce înseamnă uh, și există diferite practici privind anonimizarea și pseudonimizarea datelor astăzi și haideți să trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Fabrice Lejeri, directorul executiv, este alături de noi. Acum uh, vine la prezidiu și până sosește o să vă prezint acest punct. Este vorba, dragi colegi, de prezentarea punerii în, apli- în aplicare a noului regulament privind uh, noua Agenție Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Avem un schimb de opinii cu domnul Lejeri după cum știți, uh, dragi colegi, uh, noul regulament privind Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și uh, Garda de Coastă, care creează o nouă agenție, a intrat în vigoare în 6 octombrie. Din momentul respectiv, domnul Legeri a participat deja la audierea pe care am organizat-o pe subiectul Schengen în data de 12 octombrie, moment în care s-a referit la evaluarea punctelor vulnerabile care va fi făcută de această agenție pe, pe viitor. L-am invitat astăzi să ne prezinte situația actuală a punerii în aplicare a noului uh, regulament în general și să ne prezinte programul, proiectul de program multianual. În temeiul regulamentului și articolul 64 din acest regulament, agenția va trebui să adopte un document de programare uh, anuală și multianuală, ținând uh, seama de, de părerea Comisiei și consultând uh, și Parlamentul European în legătură cu această, această programare multianuală. Și o să profităm de prezența dumneavoastră pentru a permite colegilor noștri să vă adreseze întrebări legate de activitatea, activitatea agenției Frontex. Domnul uh, Lăgerii va avea la dispoziție 15 minute pentru, pentru prezentarea sa, după care o să dau cuvântul colegilor pentru întrebări și răspunsuri. Deci, bine ați venit, domnule Lăgerii, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. O să încep prin a face un rezumat al uh, prezentării documentului de programare multianual al Frontex pentru perioada 2017-2019. Poate vă aduceți aminte că acest, acest document reprezintă planul de afaceri pe termen uh, mediu al uh, agenției uh, Frontex. Este un model care trebuie să fie respectat de toate agențiile. Poate știți că este un document uh, cuprinzător și o să încerc să vă prezint acum principalele puncte conținute de acest document. Aceasta este situația actuală, începând cu anul 2017. Este un document care nu a fost încă definitivat, va fi revizuat în mod treptat pe parcursul viitoarelor luni și ani, pentru că este acoperită perioada până în anul 2019 și, desigur, suntem dispuși să revenim în fața Parlamentului European pentru a vă prezenta evoluțiile viitoare pe parcursul viitoarelor luni și a viitorilor ani. În primul rând, aș dori să vă spun că avem patru obiective multianuale care sunt listate în acest document și o să încerc să vă explic ce înseamnă fiecare dintre acest obiectiv. În primul rând, este, avem un uh, obiectiv numit uh, conștientizare. Obiectivul uh, agenției este de a înțelege care este situația în temeiul uh, informațiilor, în urma analizei, analizării modific, modificărilor, riscurilor, amenințărilor potențiale la adresa frontierelor externe ale Uniunii Europene și impactul posibil asupra uh, securității pe plan intern și a liberei circulații în Uniunea Europeană. Aici am prevăzut câteva acțiuni concrete legate de tehnologie, de combaterea a criminalității, pentru că acum din mandatul nostru face parte și, a, și acest element. Apoi există un alt obiectiv numit a, răspuns. Răspunsul va avea un rol cheie în uh, punerea în aplicare a conceptului Uniunii Europene de gestionare integrată a frontierelor și în mod specific din punctul de vedere al controalelor uh, la frontiera externă. Este vorba de uh, oferirea unui sprijin eficient statelor membre în situații de, de criză Există un alt obiectiv uh, numit uh, dezvoltare. Agenția noastră își dorește să dezvolte cele mai bune practici, capacități tehnice, capacități de răspuns, își dorește să promoveze uh, standarde și practici armonizate din punctul de vedere al pregătirii profesionale și din punctul de vedere al interoperabilității între statele membre și între diferitele uh, agenții polițienești care urmează să-și desfășoare activitatea la frontierele externe. Ultimul obiectiv se numește performanță și este vorba de obținerea unor rezultate respectându-se legile în vigoare prin respectarea și promovarea drepturilor fundamentale în desfășurarea misiunilor agenției noastre la uh, frontierele externe. Există aici o dimensiune financiară pentru că performanța trebuie obținută în uh, cel mai eficace în mod din punctul de vedere și al costurilor implicate. Deci acestea sunt cele patru obiective multianuale. Există și uh, câteva direcții strategice <coughs> și aș dori să vă prezint acum cele șase direcții strategice. În acest document veți uh, găsi și alți termeni, uh, zone strategice de acțiune, de exemplu. Știu că acest document este puțin uh, complex și, dacă nu mă înșel, este pentru prima dată când trebuie să um, ne consultăm cu Parlamentul European pe marginea acestui document redactat de Frontex. Este un document pe care o să-l îmbunătățim pe măsură ce vom pune în, în aplicare noul mandat în mod treptat. Aceste zone de acțiuni strategice sunt uh, utile pentru ceea ce numim uh, bugetare bazată pe activități. Eu nu sunt un expert în acest domeniu, însă vă stau la dispoziție pentru orice întrebări de natură financiară pe care le puteți avea. Din punct de vedere al conținutului, acțiunile strate- direcțiile strate- strategice sunt următoarele. În primul rând, stab- uh, stabilirea și uh, promov- consolidarea operațiunilor de gestionare integrată a frontierelor și acesta este uh, domeniul în care, uh, respectând noul mandat, vom pune în aplicare gestionarea uh, strategică integrată a frontierelor, este un concept pregătit de agenția noastră împreună cu autoritățile de resort din statele membre și vom avea posibilitatea să discutăm despre acest concept, uh, dacă vă doriți acest lucru, și în Comisia Libe a Parlamentului European. În legătură cu această uh, rubrică, aș dori să insist asupra uh, asupra evaluării vulnerabilității și asupra trimite, uh, trimiterii ofițerilor Frontex în statele membre. Evaluarea vulnerabilității face parte din noul mandat al uh, Agenției Europene pentru Poliția de uh, Frontieră și Garda de Coastă și contribuie la gestionarea integrată a, a frontierelor. Aș dori să insist și asupra uh, unei mai bune uh, colaborări cu alte autorități uh, competente, cum ar fi Poliția de Frontieră, Garda de Coastă, pentru că, după cum am spus, agenția noastră a, are acum mai multe uh, competențe în domeniul securității, din punctul de vedere al combaterii criminalității organizate și din punctul de vedere al combaterii activităților teroriste. Deci avem un domeniu de aplicare mult mai larg al gestionări integrate a frontierelor. Nu mai este limitat doar la aspecte care țin de migrație. A doua direcție strategică se referă la consolidarea dimensiunii maritime a agenției noastre. Este o consecință și în același timp o componentă a gestiunii integrate a frontierelor. Și aici vom dezvolta cooperarea, vom îmbunătăți cooperarea cu agențiile existente pe plan național și pe plan uh, european, de exemplu cu Agenția Europeană de Securitate Mar- uh, Maritimă sau cu Agenția Europeană pentru Pescuit, cu autoritățile vamale maritime și cu toate uh, forțele polițienești care au competențe pe mare. Situația Uh, maritimă uh, va fi îmbunătățită, um, operațiunile de căutare și salvare fac parte acum din mandatul agenției, ceea ce ne dă posibilitatea să uh, cooperăm mai bine în, în operațiunile în desfășurare, cum sunt Triton și Uh, Poseidon, așa cum am făcut-o deja până acum, însă avem și posibilitatea de a coopera cu state terțe unde acest lucru este necesar. A treia direcție strategică se referă la gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe și mă refer aici la conceptul specific al echipelor de sprijin pentru gestionarea fluxurilor migratorii, cea, care pot fi trimise în uh, diferite uh, centre de, de primire, ceea ce era posibil și înainte, dar acum este mult mai bine definit în noul mandat. A patra direcție strategică se regăsește în domeniul returnărilor și aici Agenția va lucra la elementele obligatorii în temeiul uh, noului uh, regulament de vedere al returnărilor, va oferi asistență tehnică statelor membre din punctul de vedere al identificării pentru a obține mm, documentele de călor, călătorie necesare din partea stat, statelor terțe și va uh, contribui la dezvoltarea treptată a unei, cord, a unei coordonări Uh, mai aprofundate între statele uh, membre cu obiectivul de a avea o gestionare mult mai integrată a returnărilor. Aici este, inclus și, uh, este inclusă și dimensiunea drepturilor fundamentale care face parte din toate activitățile agenției. Este cooperation, with third... este de asemenea colaborarea cu țările terțe tot în conformitate cu noul mandat al agenției. Aici aș dori să subliniez um, rolul uh, unor noi ofițeri detașați în țările terțe, un lucru nou de asemenea pe care l-am stabilit înainte de stabilirea acestui nou mandat. Aveam un um, ofițer de legătură în Turcia și va fi extins acest concept. Strategia care a fost dezvoltată a fost adoptată de către bordul de management în legătură cu țările terțe și, um, de asemenea, posibilitatea de a trimite operațiuni comune în uh, țări terțe va fi explorată. Ultima direcție strategică pe care o puteți găsi în acest document este o îmbunătățire a abilității financiare a instituției. E vorba aici de gestionarea unor echipamente tehnice și a resurselor umane care sunt puse la dispoziție de către statele membre pentru ca să lucreze mai eficient în gestiunea acestor resurse. De asemenea, e vorba de achiziționarea echipamentelor proprii tehnice ale agenției și mai există și o dimensiune care se referă la politicile de training dezvoltate de către agenția noastră pentru ca să ne asigurăm că avem membrii de calitate în uh, cadrul uh, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Iată deci direcțiile strategice în care vom merge și dacă îmi permiteți, vreau să vă dau câteva informații de ultimă oră despre măsurile recente luate pentru implementarea noului mandat, care intră în vigoare pe, se, au intrat în vigoare pe 6 octombrie. În ceea ce privește returnarea Am dezvoltat o aplicație pentru returnare pentru statele membre. Există și un sistem IT care a fost dezvoltat de către comisie și deci se lucrează împreună, iar statele membre pot să-și exprime nevoile în ceea ce privește returnarea. În ceea ce privește mecanismul de plângeri, am postat pe site-ul agenției formularuri de plângeri pentru persoanele care doresc să depună o plângere. Am postat toate documentele și regulile care se aplică la mecanismul de plângeri și ceea ce mai ne trebuie este o rețea de puncte de contact în statele membre care să fie independentă de instituțiile care țin de garda de coastă. Am informat statele membre că ofițerul pentru drepturi fundamentale al agenției trebuie să aibă omologi în autoritățile naționale. Noi încercăm să transpunem în uh, limba țărilor terțe toate documentele și să informăm că există formare pe acest domeniu. În ceea ce privește garda de coastă, negociem uh, în momentul de față condițiile de colaborare cu Agenția Maritimă și cu Agenția uh, pentru uh, Pescuit. Am încheiat aproape aceste negocieri. Avem o creștere în cooperarea operațională, de exemplu, proiectul pilot cu Agenția pentru Controlul Pescuitului, care a făcut posibil uh, identificarea mai ușoară a pescuitului ilegal aceasta e doar o, un exemplu pentru a arăta cum poate fi mai eficientă din punct de vedere al costului această, această activitate. Este pentru prima dată așadar în cadrul cooperării europene că putem avea o rețea în domeniul gărzii de coastă. Aceasta a fost chiar uh, o la prima întâlnire a autorităților care se ocupă de subiect s-a discutat despre această nouă funcționalitate. În ceea ce privește metodologia de evaluare, s-a adoptat această metodologie de către bordul de management în octombrie. În momentul de față există um, negocieri cu Comisia și cu statele membre și săptămâna viitoare bordul de management va fi propus de către directorul executiv mai e nevoie de câteva nuanțări în ceea ce privește obiectivele de anul viitor. Ceea ce se așteaptă acum de la statele membre este să-și numească reprezentanți în uh, această rețea, în rețeaua de evaluare a vulnerabilității, iar uh, noile puluri de resurse vor fi stabilite la timp. Unele dintre ele au fost adoptate deja de către bordul de management și restul va fi adoptat săptămâna viitoare de către agenție. În ceea ce privește cooperarea cu țările terțe, o condiție importantă înainte să avem operațiuni cu putere executive în țările terțe este încheierea unui acord de model, cu statut de model, Comisia a încercat să consulte agenția în acest sens. Eu am vrut să transmit încă de la început că, din perspectiva statelor membre, ceea ce este important e să avem o uh, protecție legală a ofițerilor noștri care sunt uh, trimiși acolo și, în același timp, să nu trebuiască să plătim uh, taxe de import, ceea ce mie mi se pare evident, dar trebuie să fie, de asemenea, în, în acord. Bordul de management a validat strategia propusă în ceea ce privește, de exemplu, geografia. Un ofițer de legătură va fi trimis în Nigeria, la Miami, și în zona uh, Balcanilor. Uh, apoi, pentru următoarea, următoarea val, am identificat uh, țări din Africa de Nord, din Africa de Vest, în cornul Africii și uh, Um, așa numitele țări ale drumului um, um, mătăsii. Am spus și că pregătim la bordul de management uh, strategii uh, operaționale. Aș dori să subliniez și statutul recrutării. Există discuții, știu, în Parlament despre front-loading, care este în continuare pe rol și care este legat, desigur, de discuțiile care sunt în momentul de față în curs în Parlament. Însă ideea a fost să facem un front load, deci să disponibilizăm 50 de posturi din cele 220 care au fost propuse de către Comisie pentru 2017. Însă am început deja procedurile de recrutare și am identificat candidați potențiali care au, fost, uh, au primit aceste posturi. Și un ultim exemplu pe care vreau să-l dau, pentru că știu că am vorbit deja destul de mult, în legătură cu transparența și uh, responsabilitatea, Sigur că, după cum am zis și înainte, și în această comisie libe am mai avut ocazia să o mai spun, mai multe resurse, mai multe putere pentru agenție înseamnă și mai multă transparență, noi am îmbunătățit uh, exact această latură, accesul la documente. E un exemplu în, uh, am creat un oficiu de transparență în cadrul agenției pentru ca să putem răspunde mai bine la cererile care există, pentru ca să existe, să uh, poată publicul să aibă acces la documente mult mai ușor. Acesta este așadar momentan situația implementării noului mandat și acum, bineînțeles că sunt gata să vă răspund la întrebări dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule Jerry. Dumneavoastră sunteți aici ca să vorbiți despre implementarea regulamentului, dar sunt sigur că colegii vor vrea să vă întrebe poate și despre chestiuni mai ample care țin de Agenția Europeană pentru Garda de Coastă și poate că dumneavoastră veți putea răspunde și la aceste întrebări mai ample de unde lista foarte mare a persoanelor care vor să ia cuvântul. Ceea ce vreau eu să fac este să las întâi raportorii din umbră pentru acest regulament să ia cuvântul și după aceea voi da cuvântul altor uh, membri. Dacă se poate, vă rog să nu depășim câteva minute și după aceea să uh, dăm și ocazia domnului director să ne răspundă la întrebări. Știu că sunt anume foarte multe subiecte legate de agenție care sunt de mare interes pentru dosare care sunt în curs aici. Mai întâi, uh, Natalie Grisbeck, raportor din umbră pentru regulament. Natalie, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc domnului Legerii pentru prezentarea dânsului, care este extrem de clară și de concretă. Câteva cuvinte foarte pe scurt, pentru că timpul nu ne permite mai mult. Eu mă bucur foarte mult de noile misiuni uh, și pe care le va putea îndeplini această agenție nouă. Eu zic că e vorba de o agenție nouă, chiar dacă în dezbaterea europeană concetățenii noștri nu au înțeles foarte bine că e vorba de fapt de un nou instrument, însă uh, Cetățenii, și aș vrea să o spun încă de la început, sunt uh, de părere majoritatea că noul sistem ne va rezolva toate problemele. Iar eu, uh, din partea mea, în momentul în care le explic modalitățile și uh, felul în care a pornit această nouă agenție, le explic de asemenea și importanța și amploarea provocărilor dar totuși sunt destul de precaută atunci când vreau să le explic și faptul că nu va rezolva toate situațiile dificile cu care ne vom uh, confrunta și ne confruntăm acum la frontiera europeană. Poate că ne va permite însă să consolidăm libertatea de, uh, de uh, mișcare și sistemul Schengen. Trei, patru observații scurte sub formă de întrebare, pentru că în informație am spus, în introducere am spus deja că mă bucur de existența acestei agenții. Vă rog să nu credeți că sunt insidioasă cu întrebările pe care o să vi le pun, pentru că o să fie puțin dezagreabile. Ați evocat în orientările dumneavoastră strategice pentru agenție faimoasele operațiuni de returnare. Am fost destul de mulți cei care am um, exprimat destul de multe rezerve cu privire la cazurile de returnare care se întâmplă la frontiere, adică persoanele care sunt returnate imediat uh, chiar la frontieră și poate mă înșel, dar ne aflăm într-o zonă gri de pericol, zic eu, pentru aceste persoane unde se poate ușor să ajungem la abuzuri. Întrebarea e dacă există aceste abuzuri, vreau să știu dacă credeți că există sau nu. Și, în al doilea rând, vreau să vă mai întreb dacă există persoane care au fost returnate fără să aibă posibilitatea să-și exprime dorința de uh, solicitare de azil într-un stat membru. Vreau să știu dacă răspunsul e da sau nu și dacă avem informații corecte. O altă întrebare, mai multe Incidente au fost raportate despre folosirea de arme de către gardele de coastră în cadrul uh, acestei noi uh, agenții care acționează și față de noile vas, de vasele cu refugiați, de vapoarele cu refugiați, vapoare care sunt conduse de multe ori de către călăuze sau de către traficanți în care sunt parte din rețele foarte lucrative. Aș vrea să știu dacă puteți să ne dați câteva explicații despre folosirea de arme în cadrul acestor operațiuni și ce știți despre ele. Și altă întrebare, ce se întâmplă cu situația imediată în largul Turciei între frontierele externe ale Europei și Turcia? Mulțumesc! Mulțumesc al doilea raportor din umbră, Ska Keller. Mulțumesc, domnule Geri, uh, pentru că ați venit aici uh, și pentru că ne-ați explicat uh, situaia În legătură cu mecanismul de plângeri, vreau să știu care este problema în stabilirea punctelor de contact cu statele membre. De ce nu pun la dispoziție puncte de contact, nu au omologi potriviți pentru ca să stabilească o persoană care să îndeplinească această funcție? Și aș vrea să vă mai sugerez și că ar fi bine dacă acest mecanism ar fi mai vizibil pe site. În momentul de față nu se poate găsi foarte ușor și nici nu poate fi completat. Deci, cred că este pro forma momentan, nu e foarte util. Ați mai menționat ceva, ați spus că se fac recrutări, dar noi nu am văzut niciun apel de ofertă pentru ofițerul pentru drepturi fundamentale. Dacă acesta trebuie să se referă la toate plângerile din Parlament, eu zic că e nevoie și de resurse suficiente. Dar nu pare să existe un nou post pentru noul ofițer pentru drepturi fundamentale. În Ceea ce privește criteriile pentru pulul pe care vreți să-l creați, în care să se stabilească, de exemplu, un număr clar din partea statelor membre de garzi de coastă și vreau să știu cooperarea cu țările terțe, Niger, Balcani și Africa de Nord. Ați mai spus ceva că mai există o țară, dar n-am reușit să înțeleg care este ultima pe care ați menționat-o în colaborare. Și mai vreau să vă întreb și ce exact vreți să faceți cu aceste țări cu care ați prevăzut o colaborare. Acum, în legătură cu alte aspecte, a existat o plângere UNCHR pentru două, plân- două cazuri de um, returnare din Grecia care s-au făcut cu instrumentele Frontex, deci într-un avion care a fost închiriat de către Frontex. E clar că Frontexul nu poate să ia decizia de returnare, însă cu toate acestea, uh, dacă s-a folosit un avion Frontex, înseamnă că s-a făcut totul sub egida Frontex și deci vreau să vă întreb dacă nu credeți că trebuie să se întâmple ceva pentru ca să nu se mai întâmple altă dată. Apoi s-a spus că o să existe o conferință despre aspectele legate de garda de coastă. Chiar în noiembrie, unul dintre cei care lansa invitații era Australia și vreau să știu, care era invitat era Australia și vreau să știu ce vreți să aflați de la gărzile de coastă din Australia. Mulțumesc! Da, foarte multe întrebări, sper că le-ați notat pe toate. Poate că ar fi bine să dăm drumul la întrebări acum și dacă mai e cineva care are întrebări similare, dacă puteți să nu mai depășiți două minute pentru ca să le puneți acele întrebări. Acum, în ordinea în care au cerut cuvântul, îi dau cuvântul domnului Depre. Vă rog, Gerard, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Clud. Domnule Legeri, bun venit. Întotdeauna e o plăcere pentru mine să vă ascult, pentru că aveți o structură foarte clară și rigoare în expunerea ideilor, dar sunteți și foarte clar. Am trei întrebări. Fără să facem amestecuri inutile, am fost foarte șocat de un raport care a fost publicat în Le Monde acum câteva zile, pe câteva pagini, care spunea că printre teoriștii, teroriștii care au acționat la Bruxelles și la Paris la atentate, majoritatea dintre ei fuseseră luptători în Siria și se întorseseră ilegal în Europa. Nu vreau să fac un amestec între teroriști și migranți Vreau doar să vorbesc despre fapte care au fost publicate de un ziar care nu este neapărat un ziar de stânga, de dreapta, în mod excesiv. Dacă ar fi să ascult coordonatorul um, european pentru lupta împotriva terorismului de la Europol, există foarte mulți luptători care riscă să se întoarcă în următorii ani în Europa după evenimentele din Siria în momentul de față. Vreau să vă întreb dacă considerați că dispozitivul de securitate, precum l-ați stabilit dumneavoastră acum, permite tuturor structurilor de la frontieră să acționeze astfel încât să trieze corect între cei care vor pune probleme și cei care nu pun probleme. O altă întrebare care se leagă de actualitate, secretarul de stat belgian sărcinat cu migrația spune că cer, vrea să cheme înapoi toți experții belgieni care sunt detașați în Grecia pentru că a făcut publică informația cum că securitatea lor nu mai este garantată, pentru că, de exemplu, migranții au atacat uh, clădirile administrative în care se fac uh, testările și, deci, au fost Uh, de fapt, deranjați cotidian în activitatea lor. Putem să credem această informație? Evenimente de acest tip se produc cu adevărat? Și dacă da, vreau să știu ce concluzie puteți să trageți din aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, Cristin Daland Dalont. Mulțumesc, domnule Legerii, pentru prezența dumneavoastră astăzi în comisie. Vreau să revin și eu asupra două puncte. În ceea ce privește informația cu privire la garza de coastă și gardile, gărzile de frontieră, poliția de frontieră, care este situația cu noul regulament, mai ales activitățile de specifice de formare uh, pentru copii și situații, persoane în situații vulnerabile, vreau să știu dacă sunt în curs deja. În al doilea rând, vreau să insistăm asupra acordurile de lucru, de colaborare cu țările terțe, pe care v-am mai pus destul de multe întrebări. Printre documentele utile pentru această reuniune am primit și textul acordului semnat cu Kosovo pe 25 mai 2016. Acest um, text este public pe internet, precum și celelalte. Parlamentul însă nu este informat în mod regulat cu um, punerea în aplicare a acordurilor de lucru cu 18 țări. Cum arată acestea în, uh, în activitatea cotidiană? Puteți să ne spuneți cum, se decur, cum decurge colaborarea cu țările terțe în cadrul acestui acord și ce se întâmplă cu acordul încheiat cu Turcia? pentru ca să nu dăm decât un exemplu. Apoi, în programarea multianuală al agenției pentru 2017-2019, se spune că majoritatea acordurilor de colaborare care sunt în vigoare trebuie să fie amandate în conformitate cu regulamentul pentru noul corp de gardă de coastă și poliție de frontieră și în conformitate cu dispozițiile obligatorii pentru drepturile fundamentale. Și vreau să vă întreb dacă acest proces de revizuire a drepturilor a început deja și în altă întrebare, cum trebuie să fie amendate pentru ca să fie amendate în conformitate cu noul regulament și să respecte drepturile fundamentale, iar Parlamentul trebuie să fie informat pe deplin de acest proces de revizuire. Articolul 54.2 din nou regulament trebuie să spun, stipulează că agenția trebuie să informeze Parlamentul înainte de încheierea unui acord de colaborare. Aceasta ar însemna că agenția va colabora Parlamentului informații înainte să încheie acorduri viitoare de colaborare cu alte țări terțe, de exemplu și negocierile cu Senegal, Mauritania, Marocul, Tunisia, Libia, Egiptul, Brazilia. Puteți să ne spuneți mai multe despre negocierile care sunt în curs cu Libia? Agenția a început să negocieze și cu alte țări terțe? Vă mulțumesc! Thank you very much. uh, Mrs. Winberg. Mulțumesc. Acum doamna Winberg. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Legeri pentru această informație foarte utilă. Și îmi puneam întrebarea. Eu sunt în Parlament de 2 ani și jumătate și am început cu Mare Nostrum, apoi Frontex, pentru a prelua misiunile Mare Nostrum și iată că acum continuăm încă o dată. Și, sincer, nu mai pricep. Da, vrem să apărăm frontierele noastre externe, însă misiunile uh, Frontex acum au devenit misiuni de salvare. Ce se întâmplă cu noul Frontex? Nu va mai apăra frontierele noastre? Sau va trebui să continue doar misiunile de căutare și salvare? Apoi, anul trecut s-au acceptat foarte, foarte mulți migranți și s-a spus că intenția este ca cel puțin 80.000 de migranți să fie returnați. Acum, eu mă întreb, e ceva nou? Frontex? E ceva care va trebui să, e entitatea care va trebui să facă acest lucru sau statele membre trebuie să vină cu solicitări de ajutor sau cum anume se poate face pentru a ajuta statele membre în aceste misiuni și mai precis Suedia în dorința sa de a returna 80.000 de migranți. Apoi, știm că astăzi Italia este cea care are presiuni imense migratorii Uh, da, știu că se vorbește mult despre Grecia, pentru că sunt agenții, uh, birouri Frontex acolo, dar și în Italia au uh, venit foarte mulți migranți și anul trecut s-a vorbit și despre problemele care au existat în acele misiuni de căutare și salvare, faptul că oamenii uh, erau ținuți uh, ca și prizonieri și amenințați de către aceste aceste călăuze, amenințați cu arme. Uh, Uh, pentru a uh, continua această, uh, această călătorie. Bun, mulțumesc și acum doamna Lippel. Mulțumesc foarte mult. E clar că există o majoritate în, în uh, Parlament care este de părere că frontierele externe sunt uh, importante și că e vorba de frontiera europeană și avem nevoie de uh, gărzi de coastă pentru acestea. Și vreau să vă întreb în practică, cum? Uh, am înțeles că una din misiunile dumneavoastră este să colectați date și să analizați ce se întâmplă în țările care se află în afara Uniunii Europene. Dar mă întreb, ce faceți cu acele informații? Pentru că în momentul în care ați vorbit despre o verificare pentru a vedea dacă există impact asupra securității la frontieră, uh, păi atunci, în momentul în care ne dăm seama că există un astfel de impact, poate e deja prea târziu ce putem face tocmai pentru a preîntâmpina, bazându-ne pe analiza dumneavoastră, situații periculoase care până la urmă se vor petrece chiar la frontierele noastre. Ați menționat de asemenea și o cooperare cu țări terțe, dar cred că misiunea dumneavoastră Ehm, nu este când mergeți în țări terțe să încurajați democrația și lupta împotriva criminalității organizate, ci să conlucrați în întărirea frontierelor și asigurarea frontiere în acele țări terțe. Și atunci întrebarea mea este, bazându-ne pe analiza dumneavoastră, vor exista informații care să fie furnizate către statele membre în diferite domenii de politici, pentru că de fiecare dată când vorbim despre țări terțe, acestea sunt informații uh, valoroase și bazându-ne pe analiza dumneavoastră și a altor agenții și din partea agențiilor naționale, cred că am putea să includem aceste informații într-o strategie de cooperare cu țări terțe, în așa fel încât să îmbunătățim situația sau să evităm înrăutățirea acestei situații a conflictelor în acele țări în care există tortură, regimuri dictatoriale, autoritare, Uh, criză acută și uh, poate că analiza dumneavoastră ar putea fi utilă și în acele domenii, nu? Sau dumneavoastră, ca și în funcția dumneavoastră, trebuie să așteptați până când situația vine și e fierbinte la frontierele noastre și de-abia atunci puteți acționa și nu puteți face nimic cu acele date până în acel moment. Mulțumesc și acum doamna Spinelli. <coughs> Grazie, doctor. Mulțumesc, domnule Legeri, pentru prezentarea dumneavoastră. Eu am câteva întrebări în legătură cu anumite episoade specifice în care s-a folosit violența. Primul pe care l-a menționat ca Keller la pushback-ul ilegal din Grecia în Turcia și în legătură cu prezența a două nave Frontex din 11 iunie anul acesta. Aș vrea să amintesc că răspunsul Frontex a fost că decizia a fost uh, luată, având în vedere uh, legislația Search and Rescue, pe baza unei evaluări uh, mai profunde. Și ceea ce aș vrea eu să vă întreb este care este responsabilitatea Frontex și ce anume în această evaluare profundă v-a convins pe dumneavoastră să considerați această returnare ca fiind legală? A doua întrebare se referă la denunțul din partea Amnesty International despre folosirea violenței și a torturii într-o serie de hotspoturi din Italia autoritățile italiene nu vorbesc deloc despre subiect și cu siguranță sunt primii responsabili. Însă întrebarea de fond este următoarea. Frontex a asistat la prelevarea amprentelor digitale și cine asistă își asumă și o parte din responsabilitate, după părerea mea, poate dumneavoastră aveți altă părere. Uh, Ultimul lucru este folosirea forței și a armelor de foc pe, uh, în fața unor uh, vapoare de imigranți, bărci de imigranți în Grecia, la, pe coastă. La o scrisoare, dumneavoastră ați răspuns că nu erau vapoare Frontex. Poate că dumneavoastră aveți dreptate, dar jurnalistul care a făcut uh, ancheta, pentru ca să poată să se urce pe acele vapoare prezente, a trebuit să ceară permisiunea Frontex. Deci, totuși erau niște nave Frontex, sau nu erau? Mulțumesc! Thank you very much. And Mr. Kirkos, please. mulțumesc foarte mult. Domnul Kirkos, mulțumesc, în legeri, pentru prezența dumneavoastră. Știm că a existat un flux de migranți foarte important care vin dinspre Turcia și la momentul respectiv nu am fost în măsură să gestionăm un număr atât de ridicat. Și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a luat o decizie și a, a, a acuzat guvernul nostru că nu a respectat drepturile omului și Frontex, în mod indirect, era legat de acest dosar. Acum, ca să mă întorc la situația de astăzi, noastră ne-ați spus că lucrăm pentru a avea o gestiune a frontierelor integrată și pentru a evalua acele probleme sau uh, verigi slabe din lanț, în așa fel încât să evităm orice fel de probleme acute, totul să fie gata când ceva ar interveni. Având în vedere că aceste puncte fierbinți pot să pună în continuare probleme și în procedura de azil din punct de vedere al capacității administrative a statului pentru a face față acestor solicitări și pentru a evita o situație asemănătoare cu cea din 2010, care sunt măsurile care au fost luate în partea grecească pentru a rezolva problema migranților, pentru a identifica problemele, dar se pare că noi suntem în măsură să identificăm problemele, dar uh, uh, avem prea mult optimism în momentul în care trebuie să venim și cu răspunsuri, pentru că răspunsurile noastre și felul în care gestionăm problemele nu dau roade, pentru că în continuare sunt oameni care se confruntă cu niște condiții groaznice după luni de zile în care noi am înțeles că era o problemă și n-am reușit să o rezolvăm. Atunci, ce facem? Recunoașterea Frontex pe un acest dosar specific să fie uh, tradus în rezultate concrete și nu doar în dosare arhivate undeva într-un sertar. Și acum domnul Naghi. Mulțumesc foarte mult. Mai aveam și alte obligații, dar mă bucur de faptul că am putut să particip la această dezbatere cu dumneavoastră. Aș vrea să știu ce fel de convenții sau acorduri ar fi necesare, poate bilateral, cu țări terțe sau la nivel, știu eu, internațional, în cadrul uh, Națiunilor Unite, în așa fel încât să avem și acțiuni concrete, reale, pe partea cealaltă a Mediteranei, pe malul celălalt al Mediteranei, tocmai pentru a evita traficul ilegal, pentru a pune capăt traficului ilegal cu migranți? Aceasta era întrebarea mea. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru aceste întrebări foarte bune. Și acum, domnule Jerry, cu experiența dumneavoastră, știți că timpul ne presează, e un moment critic, au fost multe întrebări ce au fost adresate. Uh, avem timp suficient în așa fel încât acum dumneavoastră să treceți în revistă toate aceste întrebări și să ne dați niște răspunsuri aprofundate. Și dacă doriți să intrați mai în detalii, vă rugăm, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și deputaților care mi-au pus întrebări atât de interesante. Asta demonstrează interesul dumneavoastră față de subiect și am să încerc să răspund în mod detaliat, pe cât mai detaliat cu putință. Dacă e posibil, am să încerc să vă răspund și în limba în care întrebarea mea a fost adresată. Așa că am să vorbesc acum în limba franceză, după care am să trec înapoi la engleză și apoi din nou la franceză. În ceea ce privește întrebările referitoare la returnări, operațiuni de returnări care ar fi realizate la frontieră și pentru a ști dacă există sau nu abuzuri, uh, persoane care nu ar avea posibilitatea să introducă o solicitare de azil. Eu cred că din punct de vedere juridic ne confruntăm cu două tipuri de situații. Mai întâi, ceea ce s-ar putea numi returnarea, e vorba de directiva 2008-15, uh, persoane în situație ilegală într-un stat membru al Uniunii Europene și care, ca urmare a unei întregi proceduri administrative, sunt trimise înapoi într-o țară terță. Ar mai fi și un alt caz, o altă situație, cea pe care ați descris-o dumneavoastră, și anume de o neadmitere pe teritoriu ca și aplicarea codului frontieră Schengen, există astfel de proceduri prevăzute în momentul în care o persoană străină deci care nu este resortisant al UE și care nu beneficiază de drepturi de liberă circulație, sosește, dacă nu îndeplinește criteriile, fie pentru că nu are pașaport, fie pentru că nu are viză, fie pentru că nu are documente valabile sau nu îndeplinește anumite condiții, mai ales de natură financiară, Uh, dacă nu corespunde cu cerințele fișierului Schengen, ei bine, dacă a, așa este, se prevede în codul de frontieră Schengen că Frontex poate forma uh, paza de coastă în acest sens, și anume că în momentul în care o persoană declară că are nevoie de protecție, atunci paza de coastă are competența de a acorda accesul și de a dirija această persoană către autoritățile care acordă azil. Iată ce vă pot spune în ceea ce privește operațiunile desfășurate de către Frontex. Eu nu am primit vreun raport sau vreo mărturie directă din partea paze, pazei de coastă Frontex. Din când în când primesc din partea anumitor ONG-uri uh, scrisori și în acele cazuri declanșăm pe cât posibil anchete. Deci, am să examinez cu atenție anumite situații care poate s-ar înscrie în acest caz, și anume de gestionarea frontierelor terestre ale Uniunii Europene. Însă, deocamdată, nu am niciun dosar documentat în acest sens. Au mai fost și întrebări în ceea ce privește utilizarea armelor de foc. Mi se pare destul de paradoxal, pentru că astăzi trebuie să răspund pe acest subiect, ori uh, mulți dintre dumneavoastră l-ați... Uh, știți care este politica de transparență pe care mi-am dorit-o dintotdeauna pentru Frontex? Pentru că există cazuri care, numeroase de altfel în Grecia, și cazuri în care și paza de coastă a fost luată cu asalt și uh, a, fost, uh, a făcut obiectul unor uh, focuri de armă. Și au fost anumite cazuri care s-au întâmplat în vara lui 2015 la frontiera între Turcia și Grecia, la limita apelor teritoriale elene și uh, turcești, și au existat rapoarte, uh, procese verbale de incident transmise către Frontex pentru că vasele noastre au fost martori în vecinătatea imediată fără a participa direct la acel schimb de focuri de armă. Mie mi se pare important să comunicăm acest lucru și am comunicat acest lucru și unui jurnalist pe care l-am acceptat tocmai în cadrul politicii noastre de transparență și jurnalistul uh, a dat de înțeles că ar fi avut acces la niște documente care au fost la niște documente secrete. Ori el a avut acces la documente în politica noastră de transparență, în virtutea politicii acesteia de transparență. Și ar fi interesant să știm de ce atunci s-au uh, tras focuri de armă. E bine, acestea au avut loc în Grecia, în cadrul legislației elene, Bun, generalizez un pic, schematizez ce s-a întâmplat în cadrul acelor frontier, uh, uh, operațiuni Frontex. Noi, în planul operativ, avem niște prevederi referitoare la legitima apărare. Și evident că această reglementare poate fi diferită de la o țară la alta. Nu e identică în Italia sau în Grecia. Și se recomandă vaselor, vapoarelor, pazelor de coastă, pazei de coastă sau de frontieră, care nu sunt resortisanți, deci cei care din țara respectivă, cei care nu sunt italieni în Italia sau greci în Grecia, li se recomandă, deci, să nu intervină în astfel de incidente cu focuri de armă. Acum, dacă, evident, ei fac obiectul unor astfel de agresiuni, evident, pot riposta în cadrul legislației naționale. Și în momentul uh, de față putem spune că nicio navă Frontex n-a fost implicată în astfel de uh, focuri de armă, dar din anchetele ce m-au fost înaintate pentru că le-am solicitat autorităților din uh, Grecia, nu s-au tras asupra migranților, ci asupra traficanților, care ei au fost primii cei care au deschis uh, uh, riposta. Și e clar că au existat și victime colaterale cu ocazia acestor incidente în vara lui 2015. Iată ce, ceea ce vă pot spune pe marginea acestor uh, uh, incidente cu focuri de armă. Acum, mai există și o altă situație între Grecia și Turcia, destul de fierbinte, uh, la frontiera maritimă între aceste două țări. Acum putem spune că există cam 100 de migranți care sosesc pe zi. 100 pe zi venind dinspre Turcia, înspre insulele Elene. Și în februarie anul acesta aveam o medie de 2000-2500 de persoane care veneau pe insulele Elene dinspre Turcia. Deci situația s-a modificat considerabil. Acum, cu acestea fiind spuse, um, punctele de primire ale migranților, acele hotspot-uri, sunt deocamdată suprasaturate, au un dublu de persoane față de capacitatea lor normală. Cooperarea, în orice caz din punct de vedere operativ, cu Turcia funcționează, în sensul în care observăm că paza de coastă turcă realizează operațiuni de salvare pe mare și când vine vorba de punerea în aplicare a acordului de readmitere, readmisie între Turcia și, Turcia și UE semnată în martie, observăm că autoritățile turcești au fost întotdeauna, au dat dovadă de spirit de cooperare întotdeauna, așa cum s-a stabilit în acordul încheiat între Consiliul European și autoritățile Turciei. Și acum, ca să trec la limba engleză pentru a răspunde la câteva alte întrebări, întrebări referitoare la punctele de contact în statele membre, tocmai pentru a implementa legislația. În cadrul agențiilor Ofițerul pentru drepturile omului și directorul executiv sunt cei care pot conduce anchete. Deci, ideea este ca în momentul în care um, staful național desfășurat sub umbrela Frontex, în cadrul operațiunilor Frontex, este implicat în acele uh, încălcări ale drepturilor omului, trebuie să existe o situație în oglindă, și anume că autoritățile naționale să fie cele care numesc un fel de mediator sau o autoritate, o entitate, pe cineva independent care să fie interlocutorul Frontex, a ofițerului nostru pentru drepturile omului, tocmai pentru a putea desfășura ancheta la nivel național. Frontex va organiza o ședință cu statele membre, tocmai pentru a crea o astfel de rețea. Ședința este prevăzută, dacă nu mă înșel, va avea loc la Bruxelles în decembrie, nu mai știu exact data, și rezultatul concret este că fiecare stat membru va numi o, un omolog specific, independent, autonom, care să se poată ocupa de aceste chestiuni ale drepturilor omului și să participe la anchete în cadrul acestei rețele. lucrăm la asta, cum în ceea ce privește accesul la mecanismul de plângeri. Dacă vom putea îmbunătăți acest acces, vom face asta, dar trebuie să vă spun că în operațiunile noastre comune, în hotspot-uri și înainte de desfășurarea echipei de ofițeri din partea Frontex, există un training pentru o formare, pentru ca paza de coastă uh, și paza de frontieră să fie conștient de existența acestui mecanism și de felul în care acesta funcționează, felul în care migranții pot să introducă o plângere. Pot face acest lucru. Pot să facă asta prin intermediul website sau pot să o facă direct fizic, în mod fizic. Acum, în ceea ce privește uh, recrutarea unui ofițer pentru drepturi fundamentale. Eu cred că ar fi mai degrabă vorba de un birou. Aveam o persoană până în prezent, aveam un ofițer, plus o persoană care acum este ofițer adjunct pentru drepturile omului, iar recrutările, având în vedere procedurile actuale în curs de recrutare, avem anumite, anumiți funcționari care să poată procesa aceste plângeri și din cele spuse de ofițerul nostru, nu au existat astfel de plângeri introduse prin noul mecanism. Dar noi ne dorim ca în ianuarie să recrutăm, pentru că e vorba de competența noastră, eu trebuie să dau seama și de felul în care autorizăm resursele agenției, să pregătim acele anunțuri de posturi vacante și să le publicăm în ianuarie. De îndată ce bugetul 2017 va fi și disponibil, voi fi în măsură să recrutez acest personal suplimentar pentru a lucra la mecanismul de plângeri. Iar în ceea ce privește acele puluri pe care vrem să le organizăm, Uh, unul referitor la returnare, unul la gestiunea echipelor de frontieră și pază de coastă. Noi putem spune că acum am stabilit și săptămâna viitoare vom finaliza felul în care vor fi create aceste puluri. Um, statele membre, pentru a respecta și regulamentele și legislația statelor membre, trebuie să vină cu un anumit număr de paz, pazni, de coastă și de frontieră care să fie disponibili. Există o anexă la regulament. Fiecare stat membru știe exact câte persoane pasnici de coastă și de frontieră trebuie să pună la dispoziție. Acum avem discuții cu statele membre tocmai pentru a cizela pachetul final, cifra finală. Regulamentul spune câți, dar noi trebuie să vedem cât și cum. Așa că vă puteți imagina că țări precum uh, în Europa Centrală și de Est, în care nu au ieșire la mare, cu siguranță poate nu vor veni cu pază de coastă, probabil pentru că nu au. Așa că o să trebuiască să mai uh, ne uităm și la geografie, să ne uităm și la nevoi și la resurse, însă în orice caz discuțiile sunt în curs și le continuăm cu statele membre și avem speranța să le terminăm până la jumătatea lunii decembrie anul acesta. Cooperarea cu statele terțe. Pe acest punct au fost adresate multe întrebări. O întrebare specifică s-a referit la statele care se află pe drumul mătăsii, mai bine, este vorba de numele unei inițiative la care a participat și Frontex, o inițiativă finanțată și de către Uniunea Europeană. Este vorba de state precum Bangladesh, Afganistan, Pakistan. Poate pe unele dintre acestea le uitasem, însă este vorba de state din regiunea respectivă. Apoi, care este tipul de cooperare pe care avem cu state terțe? Avem uh, acorduri de lucru. Desigur, trebuie să precizăm conținutul acestor acorduri. De exemplu, cu statele din Balcani și cu statele care au un statut de țară candidat la Uniunea Europeană sau s-ar putea să devină la un moment dat candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană situația este una diferită. Aceste acorduri de lucru pot fi folosite pentru a pregăti uh, procesul de aderare la Uniunea Europeană, în sensul pregătirii statelor respective pentru a respecta regulamentele Uniunii Europene în domeniul uh, gestionării frontierelor, inclusiv respectarea drepturilor fundamentale, în alte state mult îndepărtate de Europa sau state care nu au niciun fel de perspectivă de a deveni la un moment dat uh, state candidate pentru a adera la Uniunea Europeană, avem un schimb de informații privind uh, analiza riscului, însă niciodată nu este vorba de date cu caracter personal în legătură cu aceste state, pentru că există anumite norme europene uh, privind schimbul Uh, și transferul de date cu caracter personal și cu asemenea state nu există un cadru care să permită un asemenea schimb. În legătură cu readmiterile, uh, mi-au fost adresate mai multe întrebări. O întrebare s-a referit la punerea în aplicare a acordului de readmisie semnat între Grecia și Turcia. Aceasta este o activitate care cerută de Consiliul European, deci de statele membre, după declarația comună din martie dintre Uniunea Europeană și Turcia. Agenția noastră respectă același uh, model uh, ca cel pentru operațiunile de returnare, sunt respectate aceleași standarde și din punctul de vedere al monitorizării vă pot spune, de exemplu, că știu Uh, multe ONG-uri au uh, raportat uh, situații sau mulți membri ai Parlamentului au raportat existența unor asemenea situații și noi verificăm fiecare, fiecare asemenea raport. În temeiul dreptului european aplicabil, agenția noastră nu are niciun fel de competență pentru a evalua dacă returnarea unei persoane este justificată. Agenția noastră nu poate lua nicio decizie din acest punct de vedere. Noi trebuie să ne asigurăm că situația este monitorizată în mod adecvat și că sunt respectate drepturile fundamentale în situația respectivă. Și pentru a vă da un exemplu, am fost informat de un ONG bine cunoscut în urmă cu câteva săptămâni, în urmă cu o lună, dacă nu mă înșel, următoarele. onc ul respectiv mi-a spus că două persoane urmează să fie returnate din insulele grecești în Turcia și ONG-ul respectiv mi-a spus că există o amenințare, un risc pentru persoanele respective care s-ar putea să fie aduse în instanță sau nu s-ar simți în siguranță dacă urmează să fie returnate. Chiar dacă nu este mandatul agenției noastre, însă imediat am uh, verificat, m-am uh, adresat autorităților Elena pentru a vedea dacă numele pe care mi-a fost furnizată de NGO respectiv se află pe lista uh, persoanelor care urma să fie returnate. Mi s-a spus că nu, am informat ONG-ul respectiv despre faptul că persoanele respective nu urmau să fie returnate. Apoi a existat și preocupări legate de, un, de anumiți uh, cetățeni uh, sirieni, sirieni din Siria care au, s-au plâns că nu au putut să depună o solicitare de azil în uh, Grecia. Am verificat din nou situația, chiar dacă nu face parte din mandatul agenției noastre, pentru că nu putem să ne dăm noi cu părerea în legătură cu o decizie decizie luată de autoritate națională, însă trebuie să ne asigurăm că activitățile agenției noastre nu contribuie nici cum la încălcarea drepturilor fundamentale. Cam atât pot să vă spun în legătură cu acest subiect foarte delicat dintr-o, dintr-o perspectivă uh, juridică, însă oricum încerc, încercăm întotdeauna să uh, respectăm drepturile fundamentale. Președintele, inter- interpreții doresc să plece la 12.35, deci nu știu dacă toată lumea este de acord să încheiem reuniunea noastră în limba engleză, pentru că cred că trebuie să, să asistăm la toate aceste răspunsuri. Natalia, ești de acord? Because I really want the answers, but to pentru că mi-aș dori să asistăm la toate aceste răspunsuri, însă astăzi uh, interpreții nu pot să rămână mai mult timp. Președintele, mulțumesc de interpreție, ne mulțumim și noi și puteți să continuați, domnule Legerii. Thank you, uh, Mr. Chairman. So, yeah, th there was a question concerning the, the presence of Australia in this uh, network on, on Coast Guard. Uh, there were uh, many